Este o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei pe tema crizei prețurilor în sectorul european al cărnii de porc. Din partea Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Și primul vorbitor este raportorul nostru, Ceslav Adam Sikierski. Vă rog, aveți cuvântul. Comisarul Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Abordăm aici un subiect important, pentru că avem o situație extrem de dificilă. Este clar că sectorul cărnii de porc din Uniunea Europeană se confruntă cu grave dificultăți și crescătorii de porci sunt foarte afectați. Prețurile la alimente au scăzut în timpul ultimelor patru ani, până, în ultimii patru ani, până în 2015. În lumea întreagă, prețurile la alimente au scăzut cu 15% în patru ani Însă unul dintre avantajele politicii agricole comune este că permite stabilizarea, într-o oarecare măsură, atât în ceea ce privește veniturile agricultorilor, cât și în ceea ce privește echilibrul dintre cerere și ofertă. Și știm că uh, aceste realizări ale PAC sunt uh, considerate foarte pozitive de întreaga societate europeană și în special de agricultori. Însă situația devine tot mai complexă și tot mai dificilă și cred că suntem cu toții conștienți de faptul că politica agricolă comună depinde mult de ce se întâmplă pe piețele mondiale, depinde de factori externi pe care nu îi putem controla. Mai ales în ceea ce privește scăderea prețurilor la alimente în general. Ajung acum la întrebare pe care o cunoașteți cu toții. Interdicția impusă de Rusia asupra importurilor de produse alimentare din Uniunea Europeană împiedică accesul la cea mai mare piață al crescătorilor de porci din Uniunea Europeană. Acest lucru a sporit problemele cu care ne confruntăm. Presiunea descendentă asupra prețurilor este tot mai semnificativă, care uh, acum depășește perioadele ciclice normale la care este supus acest sector. Valoarea medie a carcaselor de porc clasa E a scăzut cu 9% doar în decembrie 2015, Asta chiar înainte de Crăciun, când de obicei uh, crește vânzarea de carne de porc. Numeroși crescători din Uniunea Europeană vând porci mult sub costul de producție. Utilizarea ultimei scheme de ajutoare pentru depozitarea privată a fost semnificativ superioară schemelor anterioare. Dar uh, e posibil ca această schemă să nu mai fie suficientă pres- pot apărea și alte presiuni pe piață și uh, riscă să se acumuleze produse în depozite, care apoi să fie scoase din depozitare, să ajungă pe piață, să crească deci oferta și astfel să uh, se creeze noi presiuni asupra prețurilor și să se creeze noi dificultăți pentru crescătorii de porci. Întrebarea este următoarea. Intenționează Comisia să ia măsuri suplimentare în ceea ce privește schema de ajutoare pentru depozitarea privată? Ce impact preconizează Comisia că va avea schema de ajutoare pentru depozitare privată asupra pieței și asupra stabilității prețurilor? După cum am spus, Carnea de porc va fi scoasă din depozitare și aș vrea să știu dacă Comisia Europeană ia măsuri pentru a garanta că um, vor ajunge resursele financiare disponibile uh, la crescătorii care se află în dificultate și au nevoie urgentă de asistență și nu uh, la alți operatori din sector. Știm cu toții că lanțul alimentar de la ă, fermă până în farfurie este un lanț în care agricultorul este veriga cea mai slabă și suferă cel mai mult în întregul proces. De asemenea, ce acțiuni va întreprinde Comisia în legătură cu interdicțiile impuse de Rusia? În special, asupra grăsimii de porc, a unturii și a organelor comestibile. Știm, desigur, că aceste interdicții se înscriu într-un context politic și că nu au legătură directă cu situația de pe piața alimentară. Dar consecințele sunt foarte grave pentru agricultori și situația politică nu se ameliorează oricum. Mulțumesc în numele Comisiei Europene, domnul comisar Johannes Hahn, vă rog. Vielen Dank, Herr Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor eurodeputați. Sectorul european al cărnii de porc se află într-adevăr într-o situație foarte tensionată, cauza principală fiind o creștere importantă a producției în ultimii doi ani și faptul că nu se mai poate exporta pe piața din Rusia a contribuit la agravarea situației, însă nu a cauzat această criză. Comisia prin uh, decizia legată de schema de ajutorare pentru depozitarea privată a reacționat la această situație. În ianuarie, 90.000 de de tone de carne cu un buget de 26,1 milioane de euro au putut să fie depozita, depozitate. Această schemă a fost uh, creată tocmai pentru a scoate de pe piață pe o perioadă scurtă de timp uh, carne și pentru a o reintroduce apoi când uh, piața se va liniști. De ce această măsură poate fi păstrată doar pentru o perioadă scurtă de timp? Dacă cantitatea de carne depozitată va fi uh, prea mare, atunci va fi influențată, influențată în mod negativ uh, uh piața. Această măsură a oprit temporar scăderea prețurilor, deci plasa de siguranță a funcționat. Și aș dori să spun foarte clar că măsurile din regulamentul privind piața comună, cum, sunt, cum este această schemă de ajutorare pentru depozitarea privată, nu pot înlocui forțele existente pe piață și vedem că piața reacționează în mod evident. Pe lângă măsurile de sprijinire a introducerii pe piață, sectorul în producție de carne de porc profită de pachetul de solidaritate adoptat de Comisie în, septembrie 2015, din care fac parte posibilitatea recurgerii la măsuri țintite pe acest sector cu o finanțare destul de mare. Apoi, în ceea ce privește situația um, cărnicare nu mai poate fi exportată în Rusia, uh, Comisia a demarat o acțiune în uh, fața Organizației Mondiale a Comerțului. Nu este evident care va fi rezultatul acestei, uh, acestei acțiuni însă suntem siguri că poziția noastră va fi una mai puternică. Și în final aș dori să vă asigur că urmărim îndeaproape situația de pe această piață și ca și în trecut, dacă va fi nevoie, vom recurge la noi măsuri uh, urgente. Vă mulțumesc, domnule uh, comisar, vă mulțumesc. Trecem acum la reprezentanții grupurilor politice. În numele PPE-ului, are cuvântul domnul Daniel Buda, un minut și jumătate. Domnule președinte, mulțumesc. Agricultura la nivel european trece prin momente extrem de dificile generate de embargoul impus de rusia dar și de imposibilitatea găsirii de noi piețe. sectorul creșterii porcilor este extrem de afectat astăzi se produce un kilogram de carne cu 1,25 de euro și se vinde cu 0,78 de euro această situație este intolerabilă în condițiile în care prețul cărnii la raft nu a suferit modificări corelative întrebându ne nu doar retoric pentru cine muncesc fermierii cu siguranță nu pentru consumatori. recentele măsuri luate de comisie pentru sprijinirea acestui sector și anume depozitarea privată chiar dacă este superioară schemelor anterioare nu este suficientă pentru a stabiliza prețurile și a ajuta crescătorii de porci mai mult în unele state membre această schemă s a dovedit a fi ineficientă fie că vorbim de franța sau de românia dat fiind faptul că pur și simplu nu există suficiente spații pentru depozitarea privată. comisia ar trebui să identifice noi mecanisme de sprijin a acestui sector și să se asigure că banii alocați ajung într adevăr acolo unde trebuie. de asemenea solicit comisiei europene să își reconsidere poziția față de porcul românesc crescut într un teritoriu liber de peste porcină clasică de aproape opt ani și să permită comerțul liber cu acesta în spațiul european. este inadmisibil ca românia să și fi îndeplinit toate obligațiile sanitar veterinare iar funcționarii din cadrul comisiei europene să nu și facă timp să analizeze această situație și să o deblocheze. mulțumesc. Acum, în numele grupului SND, domnul Andrieu. Două minute jumătate, vă rog să luați cuvântul. Oui, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ne-ați spus că veniturile agricultorilor și ale crescătorilor de porci s-au stabilizat. Probabil că nu trăim în aceeași Europa. Într-o țară ca Franța, astăzi, un agricultor are aceleași griji de 10 ani încoace. Agricultura trece printr-o criză profundă și această criză nu afectează doar Franța. În întreaga Europa situația este în deteriorare și ce e valabil pentru sectorul porcului e valabil și pentru fructe și legume. Și îmi pare foarte rău că n-am putut avea o dezbatere în plenară privind criza agricolă globală. La începutul săptămânii, ca să avem o prezență mai mare în sală și mai ales să fie prezent comisarul pe agricultură, domnul Hogan. Absența acestui comisar astăzi este un semn de dispreț pentru noi, dar și pentru miile de agricultori care suferă și sunt disperați. 30% din crescătorii de porc sunt afectați de criză și 10% au dat faliment de când a început criza și până acum. Domnule comisar Hogan, comisia dumneavoastră a greșit uh, estimările în ultimii doi ani. Suntem confruntați cu o criză de piață și, după cum știți, numai Comisia Europeană are competența de a uh, reglementa în acest caz. Și vă rog încă o dată, domnule comisar, să ne ascultați înainte de Consiliul din 14 martie 2016. Să folosiți articolele 221 și 222 din uh, OCM-ul, uh, Organizarea Comună a Pieței Unică, cum ar fi uh, sacrificarea uh, scroafelor, reducerea limitelor pentru carcase pentru a uh, reglementa problema supraproducției, să reglementați măsurile de depozitare privată, adaptând mai bine produsele care pot fi depozitate și vândute la export. Vă rog să implementați etichetarea privind originea cărnii prelucrate, așa cum vor consumatorii și cum vă cerem și noi de mai mult de 2 ani. Și în cele din urmă, domnule comisar, Așa cum a spus și domnul Sikerski, vă rog să luați măsuri diplomatice coerente și pertinente ca să ajungeți la ridicarea embargoului uh, sanitar-veterinar din partea Rusiei. Depuneți toate eforturile. Știm că e greu, știm că soluția nu este neapărat să căutăm noi piețe pe alte continente, ci să rezolvăm problema interdicțiilor impuse de Rusia. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule deputat. În numele grupului ECR, domnul Wojciechowski, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Situația crescătorilor de carne de porc din Uniunea Europeană este dificilă și este mai dificilă în anumite state, de exemplu în țara din care provin eu, din Polonia. Acești Crescători s-au confruntat cu trei probleme, cu uh, gripa suină africană, cu uh, gripa rusească, cu, cu embargoul rusesc și cu politica agricolă comună europeană care nu protejează uh, exploatațiile agricole de mici dimensiuni și favorizează marile exploatații agricole. Cred că avem nevoie de măsuri decisive pentru a îmbunătăți situația în Polonia. În urmă cu 8 ani am avut 90 de milioane de suine astăzi, numărul s-a înjumătățit. Trebuie să îi sprijinim mai bine pe acești crescători, trebuie să sporim depozitarea privată, avem nevoie de accesul pe noi piețe de către carnea europeană, avem nevoie de subvenții la export care ar putea ajuta îmbunătățirea situației dramatice din acest moment. Crescătorii de porc ne imploră ajutorul nostru acum. Vă mulțumesc. Acum în numele Alda. Are cuvântul pentru un minut domnul Ian Huitama. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Prețurile cărnii de porc a scăzut mult din cauza supraproducției și din cauza închiderii pieței ruse. Piața Rusia trebuie să fie redeschisă produselor care nu fac parte din embargoul politic, dar care sunt boicotate din cauza așa numitei peste porcine africane. Trebuie să găsim noi piețe de desfacere, mai ales în Japonia. Dar cel mai important este să găsim soluții structurale. Situația producătorului trebuie îmbunătățită în cadrul lanțului de producție. Producătorii de porci europeni trebuie să poată să investească pentru a respecta exigențele de bunăstare animale și de mediu. Aceste investiții producătorii trebuie să poată să recupereze prețurile acestor investiții de pe piațe. În anumite țări sunt folosite subvențiile de la Bruxelles ca să crească producția, în măsura în care ea e deja excedentară. Și sunt acorduri ale Uniunii Europene care nu sunt respectate peste tot la fel și este important de asemenea ca sectorul să acționeze pentru a se poziționa mai bine pe piață, pe calea inovației și inovarea trebuie intensificată. Mulțumesc! Mulțumesc în numele grupului GUE NGL are cuvântul Miguel Vegas. un adagiu eh, popular uzat în Portugal. Se spune că Cine seamănă vânt cu lege furtună? Până la urmă, uh, situația este complet lipsită de reglementare. Ne bazăm pe piețe pentru uh, autoreglementare și iată care sunt rezultatele. E clar că e nevoie de mecanisme de reglementare a producției. În 93, uh, când s-au deschis frontierele, Portugalia era autosuficientă în sectorul cărnii de porc și acum importăm 40% din consum. Prețurile sunt mult prea mici și amenință întregul sector. Domnule comisar, este o situație foarte urgentă, nu putem să ne mulțumim cu peticeli. Trebuie să se ia măsuri solide și rapide care să permită crescătorilor să beneficieze de venituri corecte trebuie să uh, ocrotim dreptul fiecărui stat de a produce pentru a avea un minim de suveranitate alimentară. Nu am vrea să mai dispară încă un sector vital pentru economiile noastre, cum s-a întâmplat cu multe alte sectoare pe care le-am pierdut de când am aderat la Uniunea Europeană. Uh, obrigado. Mulțumesc. În numele verzilor, domnul Rope, trei minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Nu e niciun secret faptul că sectorul european al cărnii de porc se află într-o criză profundă, la fel ca și sectorul laptatelor și alte. Astăzi uh, am ajuns la cel mai scăzut preț la carnea de porc din ultimii 10 ani. Prețurile de pe raft au uh, scăzut în același timp uh, foarte puțin. Știm foarte bine că uh, mulți agricultori au luat credită pentru a-și îmbunătăți sistemele de producție, pentru a respecta standardele de mediu și așa mai departe. Deci prețurile reduse uh, pun sub semnul întrebării viabilității agricultorii, agriculturii în Europa. Care sunt cauzele acestei crize? Există mai multe motive. Pe de-o parte a crescut uh, oferta globală, pe de altă parte uh, nu trebuie să ignorăm uh, impactul uh, măsurilor de mediu din uh, Europa. Apariția pestei porcine africane a avut și ea un uh, un rol și ce am putea să facem. Cred că ar trebui să începem, să încercăm să creăm o egalitate de șanse pe plan global. De ce să impunem fermierilor noștri să respecte standarde de mediu și să permitem importarea cărnii de porc, unde costurile de producție sunt cu 20% mai reduse din state ca Brazilia sau Statele Unite ale Americii, unde nu prea există standarde de mediu și unde știm că animalele sunt uh, hrănite cu furaje care conțin organisme modificate genetic. Deci eu aș cere Comisiei să impună restricții de import din statele unde se respectă standarde de bunăstare și de mediu a animalelor mai reduse ca în Europa. Comisia trebuie să treacă la măsuri concrete, să propună standarde de bunăstare animalelor globale la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului. În plus, ar trebui să luăm măsuri care să garanteze o distribuție adecvată a plusvalorii în uh, lanțul alimentar pentru a împiedica manipularea prețurilor. În plus, aș dori să vă aduc aminte că fermierii au nevoie de măsuri de sprijinire a exporturilor și mă gândesc în primul rând la o schemă de garantare a exporturilor. O altă temă importantă este pesta porcină africană o maladie uh, extinsă prezentă în multe state europene, inclusiv în uh, țara mea, în uh, Lituania. Autoritățile din Lituania au reușit să pună capăt extinderii acestei maladii. Cu toate acestea, fermierii au înregistrat pierderi datorită practicilor neloiale ale anumitor comercianți domnul președinte. Domnule Rope, acceptați o întrebare prin intermediul cartonașului albastru din partea domnului Eck? Da? Domnule Eck, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg, știți, uh, sunt sigur și dumneavoastră că Uniunea, Uniunii Europene este imposibil să impună standarde de protecție animalelor în exteriorul Uniunii Europene. Drept urmare, aș dori să vă întreb uh, dacă chiar vă, chiar vă doriți ca puținele standarde pe care, pentru care ne-a luptat atât de mult în Uniunea Europeană să fie eliminate doar pentru a uh, ajunge la o îmbunătățire a situației prețului pe, în acest uh, sector, nu cred că aceasta este intenția dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru această întrebare foarte bună. După cum am spus în intervenția mea, standardele europene sunt suficient de înalte Însă nu putem accepta să importăm carne provenită de la animale care au fost crescute respectându-se standarde mai reduse. Nu, nu putem concura cu, cu această carne. Și până la urmă, consumatorii consumă o carne de proastă calitate importată dintr-o altă țară. Mulțumesc, care cuvântul domnul Coburn, pe care nu îl văd prezent. Deci trecem la următorul vorbitor. Are cuvântul doamna Dominic Bild din partea grupului Europa Națiunilor și Libertăților. Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul european al cărnii de porc se confruntă astăzi cu o criză majoră, care este consecința directă a modului în care uh, am ieftinit cauza agriculturii europene cu complicitatea șefilor de state. Mai întâi, embargoul rus Uh, producătorii um, se ruinează în Europa și în Franța. Trebuie să, ca acest embargo să fie ridicat, pentru că astfel se va avea un impact direct asupra prețurilor. Apoi, există un dezechilibru între cerere și ofertă. În Europa, producția a crescut cu 3% în acest an, adică 10 milioane de porci în plus pe piața europeană. Astfel, producătorii francezi sunt victimele directe ale producătorilor germani sau spanioli care practică dumpingul social uh, folosind lucrători detașați plătiți cu 4 sau 5 euro pe oră în uh, crescătorii de porci din Germania sau cu norme uh, de siguranță mai puțin stricte, cum ar fi în Spania. În Franța s-a uh, asigurat un preț de 1,40 de euro pe kilogram care permite producătorilor să supraviețuiască, dar industria și um, supermarketurile au considerat aceste produ produs prea scump față de producția externă și au boicotat uh, prețul național de referință lupta prin calitate, respectând bunăstarea animală și mai ales directiva privind protecția porcilor, nu trebuie să penalizeze producătorii francezi față de anumite țări în care standardele sunt mai puțin stricte sau față de importul de carne de porc din țări din afara Uniunii Europeană unde normele sociale, sanitare și de mediu nu sunt identice cu ale noastre cum putem să ne închipuim că Uniunea Europeană se preocupă cu adevărat de soarta producătorilor dacă refuză să suspende eh, negocierile tratatului transatlantic care va expune producătorii noștri la o concurență cu Statele Unite în care costurile uh, sunt cu 40% mai mici. Franța nu a impus etichetarea originii cărnii. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă deputat. Are cuvântul acum Norbert Lins. Un minut și jumătate, vă rog. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. Mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestei dezbateri urgente, dată fiind situația în care se găsește agricultura din Europa. Cred că politica agricolă ar trebui să răspundă la criza agricolă în care se găsesc multe state și întreprinderi. Și aș dori să subliniez faptul că programarea acestei dezbateri pentru joi după amiaza mi se pare foarte nefericită. Și în Baden-Württemberg, regiunea de unde vin eu, în ultimii cinci ani uh, producția de carne de porc a scăzut cu 25%. Uh, Astfel, uh, agricultorii au probleme de venituri și de lichidități Prețul uh, la abator este de 1,3 euro uh, pe kilogram și niciun agricultor nu poate trăi din uh, astfel de venituri. Trebuie să se acționeze repede. Ca și în 2015 trebuie să introducem un nou pachet de sprijin. În Germania anul trecut au fost ajutate foarte multe ferme și trebuie să se continue în același fel și să se ia și măsuri valabile pe termen lung. E foarte importantă răspunderea partenerilor de pe piață. Aceștia trebuie să recunoască valoarea, pieț valoarea cărnii produse la noi în Europa și să o susțină. Sper să se ia măsuri cât mai rezonabile. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Iar acum are cuvântul domnul Tarabela Două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Este inacceptabil că această dezbatere are loc fără prezența uh, comisarului responsabil, domnul Hogan. Um, situația este gravă. Sectorul laptelui și a de port că, um, trec printr-o criză din ce în ce mai gravă. Țara, în țara mea, Belgia, situația este deosebit de gravă. Criza din sectorul laptelui a făcut, uh, există în întreaga țară și criza sectorului cărnii de porc afectează mai ales Flandra, nordul țării și trec la uh, limba flamandă. levert elke Situația producătorilor de porci din Flandra este dramatică fiecare porc dus la abator astăzi uh, costă mai puțin de un euro pe kilogram, dar producătorii au nevoie de un euro 30 ca să poată supraviețuiască. un euro ca să poată uh, să și câștige un ban de pe urma muncilor. Prețul pe care îl obțin uh, producătorii, crescătorii pe carnea lor este foarte mic Eh, iar eh, prețurile la energie și la hrana pentru porci cresc. Eh, producătorii sunt obligați să vândă în pierdere, dar vânzarea în pierdere este interzisă în toate, în toate sectoarele, cu excepția agriculturii. Liberalii doresc să lase uh, legea pieței să funcționeze, dar o astfel de atitudine ne va duce direct spre o catastrofă. Trebuie să uh, abordăm cauzele crizei. Din păcate n-am reușit niciodată să uh, controlăm situația. Domnule comisar, am repetat de mai multe ori aici în Parlament că prețul trebuie să fie fixat în urma de prețul de producție. Nu poate fi inferior costurilor de producție. Uh, Cred că situația urgentă trebuie să acționăm, să luăm măsuri concrete pentru a limita oferta. Și, rapid, trebuie uh, să avem și un uh, observator pentru, prețurilor, uh, pentru prețurile din agricultură, pentru carnea de porc. Trebuie să controlăm uh, reproducerea porcilor, uh, evoluția pieței și stocurilor. stocurile. Trebuie să acționăm rapid și, de asemenea, trebuie ridicat rapid embargoul rus. Este urgent acest lucru, domnule comisar. Haideți să nu ne mai stăm pe gânduri și să trecem la fapte. Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook voor de voortreffelijke Nederlands. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru flamanda dumneavoastră excelentă. Criza din sectorul european al cărnii de porc se desfășoară de prea mult timp. În numele uh, unei asociații din acest sector din țările de jos, am câteva întrebări. Este pregătită Comisia să caute măsuri uh, alternative dincolo de depozitarea privată? Pentru că este o situație specială de criză și acest sector consideră că uh, sacrificarea temporară și mai rapidă ar fi o măsură mult mai eficace decât depozitarea privată. Pentru că astfel situația prețurilor ar, ar fi îmbunătățită fără a distorsiona piața. Și redeschiderea pieței rusești este elementul esențial până la urmă. Dacă evaluarea OMC va fi negativă, Cred că trebuie să trecem la acțiuni uh, rapide, tehnice și împreună cu uh, colegii mei aș dori să insist asupra importanței unei, unui teren uh, cu, cu acelea șansă pentru toată lumea. Mulțumesc, care cuvântul domnul Selimovic, un minut. Mulțumesc. Discutăm despre problemele de pe piața cărnii de porc și totdeauna pare că principala problemă e conflictul cu Rusia, dar nu e adevărat. De fapt, am fost foarte puțin afectați de Rusia. Alte sectoare au uh, avut mai mult de suferit din această cauză, dar aici adevărata problemă este uh, una legată de politicieni. Politicienii și Comisia Europeană s-au centrat pe uh, măsuri pe termen scurt, cum ar fi depozitarea privată. În loc să rezolve problema la nivel structural, au apelat la depozitare și riscul acestei scheme este să înrăutățească situația. Avem nevoie de soluții reale, trebuie să consolidăm competitivitatea în sectorul european al cărnii de porc. E nevoie de condiții mai stricte de bunăstare animală pentru statele care exportă produse uh, de acest fel în Europa și uh, astfel vom obține condiții egale și vom putea să-i ajutăm și pe consumatori și pe agricultori. Mulțumesc! Uh, uh, and now... Acum, doamna Hazekamp, un minut. Yes, sorry, thank you, uh... Mulțumesc, domnule președinte. În sectorul, sectorul cărții de, cărnii de porc, crizele se succed. A fost o criză din cauza gripei porcine, apoi din cauza pestei porcine, din cauza scandalului hormonilor și așa mai departe. Și asta doar pentru că Europa dorește uh, să fie um, producătorul de carne al uh, Uh, întregii lumi. Dorim să creștem porcii cât de repede ca să ajungă uh, salam. Uh, mulți porci sunt uh, castrați fără anestezie. Uh, de ani de zile sunt probleme. Criza nu e creată doar de uh, embargoul rus. Uh, oferta depășește cererea. Asta e tot și în loc să reducem uh, producția, stocăm carnea. Europa nu mai trebuie uh, să se lase influențată de industria carnii de porc. Nu mai trebuie să lăsăm această industrie să se îngrașe într-una. Trebuie să reformăm sectorul. Domnule președinte, industria, sectorul cărnii de porc e uh, bolnav și se, abia se ține pe picioare ca și porcii. Uh, nu mai trebuie finanțată, subvenționată. Subvențiile agricole trebuie abolite. Mulțumesc. Danke Mulțumesc. Și acum are cuvântul Ani Schreier Pirik. Un ander geluid uit Nederland. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca întotdeauna, sectorul european al cărnii de porc este ultimul punct de pe ordinea de zi, chiar dacă este un sector atât de important pentru agricultura multor state. Uh, cei care se ocupă de această activitate au ajuns să nu, mai poate, să nu se mai poată de proprii, să, să nu se mai poată ocupa de facturile propriilor gospodării datorită embargoului impus de Rusia. Există un dezechilibru imens între ofertă și cerere, um, deși prețul de, produ- uh, prețul uh, de producție primit de crescători a scăzut, prețul în magazine în țările de jos a, a crescut Uh, tocmai datorită necesității respectării standardelor uh, de meniu, doamne Hazencam. Uh, crescătorii trebuie să plătească mai mult pentru, au costuri mai mari de producție față de costurile din Germania, deci nu putem vorbi despre o concurență loială și suma de bani folosită pentru depozitarea privată nu acoperă toate aceste costuri. Trebuie să îi ajutăm pe cei care sunt forțați să renunțe la uh, la activitatea lor și să îi sprijinim pe cei care, uh, care doresc să-și continue activitatea și care doresc să-și modernizeze uh, activitatea. Mă întreb, domnule comisar, de ce nu recurgeți la fondurile de criză pentru acest uh, sector? Anul trecut am am discutat despre un uh, plan de acțiune, de acțiune prin care am putea să uh, includem mult mai bine uh, fermierii în lanțul alimentar european. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Karski? Z powodu trwającego już od dłuższego czasu ogromnego... Mulțumesc. Criza durează de foarte mult timp și afectează agricultorii din întreaga Europa care se găsesc într-o situație dramatică. Pentru că prețurile sunt foarte mici, mulți agricultori au probleme financiare grave și sunt uh, nevoiți să-și vândă activele. La inițiativa grupului nostru, în 2014, Parlamentul European a cerut Comisiei să ia măsuri imediate pentru a-i susține pe agricultorii afectați de uh, consecințele grave ale interdicțiilor impuse de Rusia. Situația catastrofală din sectorul cărnii de porc din Polonia presupune Uh, încă, are încă legătură cu uh, febra porcină africană care ne-a afectat sectorul și acum tragem ponoasele. Crescătorii de carne de, de porci, crescătorii de porci, producătorii de carne de porc au o situație mult mai gravă în Polonia decât în alte state membre și agricultorii polonezi au fost afectați și de seceta de anul trecut, care a cauzat alte probleme grave pentru crescători. De asemenea, furajele nu au fost disponibile și au avut prețuri mai mari. Deci cer măsuri imediate. A... Mulțumesc. Domnul Iacov Cici are acum cuvântul în minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Avem nevoie de o soluție pe termen scurt și de o soluție pe termen lung. Cea pe termen scurt trebuie să vizeze diversificarea produselor ca să ne permită să câștigăm noi piețe, cum ar fi cea chineză. Suntem capabili să câștigăm piața chineză. Eu propun o subvenție unică pentru producătorii de carne de porc. Domnul Hogan ar trebui să facă în conjurul lumii să încearcă să uh, rezolve rapid această situație, dar e nevoie și de o soluție pe termen lung pentru că, odată cu diversificare, la un moment dat vom uh, recâștiga și piața rusă. De asemenea, cer o inspecție în Croația ca să se constate că nu mai există pestă porcină, pentru că Croația are capacități mari de export și cer comisarului să facă acest lucru cât de repede. Yes. Mulțumesc. Urmează domnul Eck, un minut. Domnule președinte, în Uniunea Europeană se produce mai multă carne de porc decât există cerere, din diferite motive. De exemplu, prin importuri ieftine, uh, datorită embargoului sau datorită faptului că tot mai mulți oameni renunță să consume carne de porc. Și uh, nimeni nu pare să fie deranjat că prin această cerere de a interzice importurile în Uniunea Europeană distrugem uh, exploatațiile agricole din țările respective. Până la urmă, situația actuală este rezultatul unei proaste uh, și greșite politici uh, agricole. Uh, marile lanțuri de, magazine sunt cele care uh, dictează prețul la carnea de porc, ca și la alte alimente. Și cred că în cele din urmă Crescătorii de porci ar trebui să se pregătească pentru situația în care uh, oamenii care nu consumă la fel de multă carne și vegetarienii vor deveni tot mai numeroși. Mulțumesc și acum are cuvântul pentru un minut doamna Ansander. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, situația este gravă. De luni de zile, agricultorii vând în pierdere. În Franța, 15 până la 20% din uh, fermele de porci se află în pragul falimentului. Primul motiv al crizei este unul de conjunctură legat de interdicțiile Rusiei. Ce face Comisia pentru a ajuta pe agricultori să facă față costurilor uh, impuse de opțiunile noastre diplomatice? Al doilea motiv este unul structural reprezentat de un dezechilibru al lanțului de valori. Trebuie să ne ad uh, adaptăm uh, legislația privind concurența, pentru ca producătorii să poată să se grupeze și să influențeze mai mult fixarea prețurilor. Dincolo de sectorul porcului, întreaga agricultură este în criză și dacă Europa vrea să mai rămână o putere agricolă durabilă, este urgent să acționeze. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc, doamnă deputat! Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Domnul Sean Kelly, un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am participat la plenară luni seară cu participarea domnului comisar Hogan. Sunt și azi aici și este clar că criza este conștientizată din ce în ce mai mult, dar încă nu s-au găsit soluții la această criză. Am trei întrebări de adresat domnului comisar Han. Întâi, vă rog să-mi spuneți dacă sectorul agricol, vorbim acum despre carnea de porc, dar sectorul agricol în general este singurul care trebuie să sufere din cauza embargoului rus? În al doilea rând, s-a spus că e nevoie de soluții pe termen scurt, mediu și lung pentru a câștiga piețe din afara Uniunii. Ce faceți în această direcție? Și în al treilea rând, ce eforturi faceți ca să crească vânzările la carne de porc în Europa și în afara ei? Antevorbitorii mei au spus de, așa cum au, au spus antevorbitorii mei, de ce oamenii trebuie să fie într-una descurajați de la mânca carne din ciuda tot felul de scandaluri. Thank you, Mulțumesc. Urmează domnul Mamikens. Uh, thank you very much, Mr. President. Uh, godātais Vă mulțumesc, domnule președinte, scă- reducerea prețului um, cărnii de porc poate fi explicată din, prin motive evidente. Bargoul rusesc, la care s-au referit mulți uh, colegi, însă înaintea impunerii acestor sancțiuni se manifesta deja o criză. Um, exporturile către Rusia aveau o valoare de un miliard de euro în fiecare zi și Letonia a avut uh, cel mai mult de suferit în urma acestor uh, sancțiuni. Sectorul agricol este unul dintre cele mai reglementate în uh, Uniunea Europeană. Deci, uh, este evident că trebuie să recâștigăm piața rusească, care pentru Letonia a fost o piață tradițională. Este un lucru valabil și pentru Uniunea Europeană. Știm că s-au ridicat uh, sancțiunile impuse uh, Bielorusiei. Uh, asta înseamnă că produsele de carne de, de porc ar putea să intre din nou în Belorusia, însă pentru acest lucru este nevoie de timp, nu se poate întâmpla uh, peste noapte. Carnea de porc din Letonia uh, era faimoasă în Uniunea Europeană și mă tem că va rămâne istorie dacă nu va face ceva în curând. Mulțumesc. Doamna Agușesca. Polskich producentów wieprzowiny. Mulțumesc. În numele crescătorilor de porc din Polonia, vreau să îmi exprim îngrijorarea legată de destabilizarea sectorului cărnii de porc în Polonia și, de asemenea, îngrijorarea legată de lipsa de acțiuni eficiente din partea Comisiei Europene. Țara mea se confruntă cu consecințele cele mai grave legate de embargoul uh, rus și de asemenea legate de măsurile luate de Uniunea Europeană pentru a combate răspândirea gripei porcine africane. Măsurile luate de Comisia Europeană pentru a-i ajuta pe producători nu au fost eficiente. Producătorii uh, sunt afectați de pierderi în fiecare zi. Prețul producției scade și uh, Um, prețul la vânzare scade și prețul producției crește. Deci este absolut necesar să se ia măsuri în țara mea pentru a proteja acest sector și sperăm ca Comisia să reușească să intervină și să uh, salveze sectorul creșterii de porci în Polonia, pentru că am devenit un fel de zonă tampon pentru întreaga Uniune Europeană și suntem lăsați să facem față problemei acesteia singuri. Deci vreau să rog Comisia Europeană să-mi spună dacă va lua în sfârșit măsurile necesare pentru a stabiliza prețurile pe lanțul alimentar. Mulțumesc! gospodine punu potporu. domnule președinte spune domnul Radoș, doresc să sprijin comisia agri care a pus această întrebare comisiei pentru că fermierii europeni și sectorul cărnii de porc se află în criză și ne întrebăm dacă această criză nu se va agrava pe viitor. Încercăm să uh, stocăm mai multă carne și să vindem uh, carnea uh, congelată vara. Ne întrebăm dacă e cea mai bună strategie. Întrebarea mea este dacă fondurile pentru fermieri vor ajunge cu adevărat la aceștia și doresc să cer comisiei să consolideze programele de ajutor pentru stocarea privată, pentru că fără această posibilitate fermierii vor fi foarte expuși din manipulării um, sectorului distribuției. Acest lucru nu e valabil doar pentru carnea de porc. În Croația și producătorii de fructe sunt la fel de expuși. Și sprijin sugestiile unor colegi ca Comisia Europeană să găsească noi prețe, noi piețe și să impună standarde uh, mai ridicate țărilor exportatoare. Maria Grapini, va roc uh, un minut domnule președinte domnule comisar criza prețurilor în sectorul european al cărnii de porc sunt convinsă este cunoscută. presiunea pe preț va determina diminuarea uh, fermierilor care să se ocupe să se dedice creșterii porcilor. eu cred că lipsește o viziune pe termen lung și cred că rolul politicii agricole comune este și de a menține echilibrul între cerere și ofertă atunci când apar factori externi așa cum a apărut embargoul cu rusia. vorbim în uniunea europeană de internaționalizare a afacerilor se face în cadrul politicii agricole pentru a se putea exporta pe alte piețe piețe terțe nu numai în interiorul uniunii europene? și domnule comisar poate că în cadrul portofoliului dumneavoastră ne puteți spune ceva ce se întâmplă cu uh, relația și embargoul cu rusia pentru că uh, comisarul pe probleme de agricultură lipsește și cred că merită un vot de blam. țara mea și alte țări din uniunea europeană sunt uh, tradițional crescătoare au această tradiție în a crește porcii și a procesa carnea. se vorbește aici numai de efect dar trebuie să ne gândim și la efectul pe termen lung dispar locuri de muncă domnule comisar pentru că e un segment care se ocupă cu această uh, uh, creștere a porcilor și procesare. ce doriți să faceți în continuare pentru eliminarea crizei? Mulțumesc, Mulțumesc Prosim, minuta. Un minut. Stimate domnule președinte Uniunea Europeană a fost întotdeauna uh, mândră de calitatea uh, activității agricultorilor săi și criza actuală ne pune în fața întrebării cum vom putea găsi o soluție la această criză. Embargoul rusesc a cauzat pierderi major, majore și avem uh, responsabilitatea de a-i ajuta pe agricultori. Trebuie să-i despăgubim pe producătorii agricoli, trebuie să promovăm mai mult depozitarea privată care ne permite să, vi- să ne vindem produsele, produsele în state terțe. Deși uh, dispunem de uh, subvenții, uh, anumiți uh, agricultori, cum sunt cei din Slovacia, sunt într-o situație foarte dificilă. Agricultorii uh, slovaci nu pot concura cu agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene. Cred că este necesar să găsim o soluție bună pentru acest sector, pentru că această criză este deosebit de gravă. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Sikierski. Foarte pe scurt, vă rog. comentarii. Comisar Doresc să fac câteva observații pe scurt. Domnul comisar Hogan se află în Polonia la invitația ministrului agriculturii din țara mea. Acest lucru e cunoscut de șase săptămâni. Faptul că avem astăzi această dezbatere uh, se datorează unei decizii luate de biroul Parlamentului. E păcat că nu s-a putut organiza această dezbatere atunci când domnul comisar Hogan era alături de noi la începutul săptămânii, dar cred că uh, Având în vedere că domnul comisar Han e prezent, e util să avem această dezbatere pentru că s-au abordat lucruri legate de embargoul rus. Doamnelor și domnilor, trebuie, nu trebuie să uităm faptul că pe piața europeană consumul uh, scade. Tot auzim mass media că carnea de porc este dăunătoare sănătății și deci uh, se pune problema scăderii consumului pe piața europeană, dar pe de altă parte crește concurența pe piața mondială și dacă dorim să ieșim câștigători din acest joc al concurenței, trebuie să evităm trebuie să ameliorăm producția industrială. De aceea, supraviețuirea producătorilor mici este din ce în ce mai dificilă, dar este totuși importantă să păstrăm întreaga natură a uh, pieței europene. Are acum cuvântul domnul comisar Han. Äh, Domnule președinte, domnilor și domnilor, Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor uh, și celor care au spus de ce nu poate fi aici domnul Hogan. Într-adevăr, n-a putut fi aici, dar vă asigur în numele întregii comisii că luăm cât se poate de în serios situația din întregul sector agricol. Iar uh, luni la Consiliul uh, de Ministri de Agricultură vă asigur că domnul comisar Hogan um, va prezenta poziția noastră privind această situație gravă. Statele membre au uh, stabilit un cadru juridic privind organizarea comună de piață și uh, de acesta trebuie să țină cont și Comisia. În spațiul uh, rural avem nevoie de întreprinderi agricole stabile și este în interesul tuturor să le susținem în această perioadă dificilă. Dar nu trebuie să uităm că um, depinde de noi toți ce se întâmplă cu politica uh, agricolă comună. S-au făcut mai multe etape de reformă și Parlamentul European a susținut totdeauna această evoluție. O agricultură care produce pe lângă piață nu poate fi susținută. Este clar că forțele de pe piață uh, trebuie să fie luate în calcul și acestea influențează structura pieței. Mai ales în perioade de criză se vede acest lucru, dar și în perioade obișnuite. Dacă negăm aceste modificări structurale, nu ajungem nicăieri și noi dorim să avem o politică agricolă uh, solidă și logică. Ca și carnea de porc și laptele sunt produse agricole afectate de crize și noi trebuie să folosim marjele de manevră uh, disponibile atunci când există situații dificile pe piață. E important să avem o politică agricolă comună orientată spre viitor și durabilă și după cum au spus mai mulți vorbitori, pot și eu să vă spun că niște reprezentanți ai Parlamentului care s-au exprimat foarte vocal în această dezbatere uh, sunt implicați și în situația din Ucraina de Est și cunosc uh, consecințele uh, măsurilor luate de noi și sperăm, desigur, cu toții să se ajungă la o soluție pozitivă. Eu sunt foarte optimist, sper să nu fiu sufocat de optimism și când uh, se vor schimba lucrurile, vă vom uh, ține la curent cu noile evoluții și cu efectele care sperăm să fie pozitive asupra politicii agricole. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule comisar, spune președintele. Aici se încheie dezbaterea. Procesul verbal al reuniunii de